oamenii din Boston spre victime și rudele victimelor de acolo. Vă mulțumesc foarte mult! Pe ordinea de zi urmează dezbaterea cu privire la viitorul Uniunii Europene, care începe cu o declarație a primului ministru al Finlandei, domnul Katainen. Bine ați venit, domnule prim-ministru, în Parlamentul European. Begrüße zugleich Herr Katainen. În, însoțit de domnul Katainen, uh, îl salut și pe uh, fostul nostru coleg, Alexander Strup, ministrul pentru afaceri europene. El, uh, practic, acum joacă pe teren propriu. Um, deci el cunoaște foarte bine programul și desfășurarea activităților noastre. Doamnelor și domnilor, vă atrag atenția că la această dezbatere nu avem procedură catch așa că nu vă înscrieți uh, la cuvânt, nu fluturați uh, cartonașele albe. Mă bucur că ne onorează cu prezența sa și președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Durau Barroso. Puteți să aplaudați, nu e nicio problemă. Dacă vreți să-l aplaudați pe domnul Barroso, vă rog. Da, constat că domnii Weber și Petering au aplaudat. Foarte bine. A, și domnul Callahan. Ne surprinde, dar e bine. Domnule Katainen, aveți cuvântul. Mr. President, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vreau să mă alătur și eu uh, uh, celor manifestate aici, uh, victimelor de la Boston, pentru că foarte multe persoane au fost rănite. Cu toții suntem alături de victime și de familiile lor. Nu știm încă exact ce s-a întâmplat și va trebui să așteptăm declarațiile autorităților americane. Însă pot să vă spun un lucru. Indiferent care a fost cauza acestor uh, explozii, europenii sunt alături de prietenilor americani. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș vrea să mulțumesc președintelui Schulz pentru această invitație de a mă adresa astăzi Parlamentului European. Este o adevărată onoare pentru mine personal pentru că am fost activ în afacerile europene în toată viața mea de adult. Grație integrării europene, eu aparțin unei generații care a avut mai multe oportunități decât generațiile dinaintea mea. De exemplu, am putut realiza o parte a studiilor mele la Universitatea Leicester din Marea Britanie și ca student Erasmus am petrecut un an acolo uh, studiind afaceri europene. O experiență care mi-a deschis ochii față de importanța integrării europene. Acel an Erasmus uh, l-am făcut într-o perioadă de mare optimism. Finlanda s-a alăturat Uniunii Europene. Implementarea Uniunii Economice și Monetare era un proces uh, care se accelera. Pregătirile pentru noul val de extindere către o Uniune uh, mai mare erau din ce în ce mai mari. Iată, astăzi ne aflăm în momente dificile și provocatoare suntem în mijlocul unei dezbateri importante în legătură cu viitorul Europei, așa că vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a avea acest schimb de vedere astăzi. Și am venit aici nu doar pentru a vă vorbi, ci și pentru a asculta punctul dumneavoastră de vedere. Dezbaterea în legătură cu integrarea europeană este umbrită de criza economică. Oamenii sunt îngrijorați în legătură cu locurile lor de muncă, de pensii, de viitorul copiilor și pentru că foarte mulți tineri sunt șomeri, e ușor de înțeles de ce sunt uh, îngrijorați și chiar uh, mânioși. Opinia publică este pesimistă în multe părți din Europa, trebuie să fim sinceri. Și pe mine unul mă îngrijorează foarte mult uh, acest lucru, deși înțeleg pe deplin ce se întâmplă. Cu toții a trebuit să facem alegeri dificile în această criză financiară. Prin urmare, au apărut tendințe naționaliste și populiste. Aceste decizii au subminat încrederea europenilor în proiectul nostru. Și mă tem că ne vom închide în noi și mai mult în loc să ne deschidem înspre în afară. De aceea ar trebui să ne alăturăm și să permitem uh, uh, vocilor europene să se manifeste și nu extremiștilor, pentru a avea o atitudine pragmatică și credibilă pentru a susține idealul integrării europene. Și n-ar trebui să permitem dezbaterea europeană să fie dominată de extremele acestui spectru politic. Unii spun că din afara Europei că ar trebui să ajungem la un adevărat, o adevărată Uniune Federală. Și nu înțeleg pe cei care stârnesc și mai multe diviziuni între sud și nord pentru că divizați nu mai avem valori comune și pierdem abilitatea noastră de a construi Europa împreună. Și nu ne putem permite acest lucru. Trebuie să luăm decizii dificile, dar trebuie să rămânem uniți. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, este de datoria noastră, în calitate de lideri politici, să venim cu soluții credibile pentru provocările cu care se confruntă Europa. Trebuie să explicăm cetățenilor de ce o integrare mai mare, mai profundă este calea de urmat pentru Europa. Pentru a recâștiga încrederea europenilor în proiectul european, trebuie să ne asigurăm că această integrare este de încredere și uh, corectă pentru europeni. Nu este ușor, dar o putem face dacă lucrăm pe marginea unei integrări care să aducă beneficii tuturor. Deci avem nevoie de o integrare corectă, cinstită. Eu înțeleg că unii s-ar putea să nu considere că acest proces de integrare este tocmai unul cinstit, dar el, procesul, poate fi mai bun pe viitor. Cred sincer în asta. Pentru mine, o integrare cinstită înseamnă că Uniunea să fie fundată în continuare pe valori și pe reguli comune care sunt respectate de toți și tot timpul. O integrare cinstită înseamnă că în timp ce statele membre se angajează într-o integrare din ce în ce mai mare, să aibă grijă și de cum gestionează lucrurile acasă la ei pentru că depindem unii de alții, dar trebuie să ne asumăm și responsabilitatea noastră. Și mai presus de aceasta, o integrare cinstită înseamnă că putem să susținem ideile noastre. Este o chestiune aici de legitimitate democratică și de responsabilitate, în primul rând. Puteți vedea, doamnelor și domnilor, că nu vorbesc aici de o adevărată revoluție. Singurul lucru pe care îl doresc este să luăm decizii în funcție de regulile noastre comune și să le respectăm. Soluțiile comune sunt necesare și trebuie să ne facem treaba acasă pentru ca statele membre să aibă încredere unele în altele. Am să fiu foarte sincer, avem nevoie de mai multă Europa și de asemenea de mai mare responsabilitate națională și nu putem avea unul fără celălalt. Domnule președinte, am să vă explic acum cum văd eu acest proces de integrare corectă în practică. Am să vorbesc despre trei elemente și am să le examinez din acest punct de vedere. În primul rând, trebuie să respectăm valorile comune europene și regulile pe care le-am adoptat împreună. Uniunea Europeană este mult mai mult decât o zonă de liber schimb. Este o comunitate a valorilor comune. Trebuie să susținem valorile europene și atunci când ele sunt puse sub semnul întrebării dinăuntru. Dacă nu facem așa, subminăm credibilitatea Uniunii, nu doar în ochii lumii, ci și în ochii propriilor noștri cetățeni. Dacă trecem cu vederea corupția sau încălcarea legii, dacă nu punem capăt evaziunii fiscale sau paradisurilor fiscale, subminăm propriile noastre eforturi pentru a avea o Europa mai bună. În calitate de Uniune a Valorilor, am hotărât că integrarea se bazează pe democrație. Am hotărât să înlocuim utilizarea forței cu utilizarea legii. Și știm cu toții că democrația se prăbușește dacă nu respectăm regulile comune. În contextul european trebuie să aplicăm și să respectăm metoda comunitară. Paradoxul în ziua de astăzi este că instituții europene puternice și reguli puternice sunt văzute ca o amenințare pentru unele state membre. Dar, de fapt, este, nu este deloc așa. Instituțiile comune și uh, legile protejează statele membre și, în special, pe cele mai mici. În al doilea rând, trebuie să găsim un echilibru corect între solidaritate și responsabilitate. Uniunea Europeană se bazează pe solidaritate. Ea este o parte esențială a Uniunii. Finlanda dorește să-și joace rolul din acest punct de vedere. Cota noastră pentru bugetul comunitar va crește și acceptăm aceasta ca un element al solidarității europene. Finlanda, de asemenea, își asumă responsabilitatea pentru a ajuta țările ce au nevoie de asistență financiară. Facem aceasta prin instrumentele de gestiune a crizelor, prin împrumuturi directe și prin Banca Centrală Europeană. Dar solidaritatea trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitatea fiecărui stat membru. Fiecare din noi trebuie să ne facem treaba acasă și, bineînțeles, trebuie să luăm deciziile politice dificile atunci când sunt necesare. Europa ar trebui să ajute atunci când e nevoie de ajutor, dar fiecare stat membru ar trebui să aibă responsabilitatea ultimă pentru a face ordine în propriile sale finanțe. Cei care hotăresc în legătură cu cheltuielile trebuie să colecteze și veniturile, iar guvernele naționale și parlamentele naționale sunt ultimii responsabili pentru reformele naționale. În al treilea rând, pentru Europa mai puternică avem nevoie de o mai mare integrare. Guvernul meu va susține o mai mare integrare atâta timp cât ea este corectă pentru toate statele membre și aduce beneficii Uniunii în ansamblul său. Provocarea cea mai presantă în ziua de astăzi este aceea de a crea locuri de muncă, pentru că prea mulți europeni, în special tineri, sunt șomeri în ziua de astăzi. Șomajul este o problemă pentru întreaga societate, dar în primul rând îi lovește pe cei care uh, încearcă să ajungă uh, să trăiască practic o viață normală. Săptămâna trecută am vizitat uh, Lisabona și am fost uh, impresionat de talentul și energia pe care le-am văzut la studenții de acolo, dar toți sunt îngrijorați în legătură cu viitorul lor și înțeleg foarte bine, știu cum se simt, pentru că mi-aduc aminte ce s-a întâmplat în timpul crizei financiare din Finlanda la începutul anilor 90, uh, aproape 20% din finlandezi uh, erau șomeri. Finlanda era pe pragul prăpastiei. Peste 10% din PIB-ul nostru dispăruse în câțiva ani. În același timp, uh, în perioada aia eram student și mi-aduc aminte că mă gândeam că probabil nu, nu vom avea niciodată o slujbă la noi acasă. Și acum, dacă mă gândesc la ce s-a întâmplat în acea perioadă neagră, mi-aduc uh, aminte de imagini în alb și negru. Finlanda a reușit să depășească criza, dar de fapt din multe puncte de vedere plătim în continuare un preț din punct de vedere social și în ziua de astăzi. Așa că locurile de muncă ar trebui să fie o prioritate pentru noi, doamnelor și domnilor. Știm cu toții că nu există o soluție miraculoasă pentru a crea locuri de muncă în mod durabil, pentru că dacă ar fi existat, am fi folosit-o deja. Susțin propunerea de a avea 6 miliarde de euro de, alocate din bugetul european pentru a lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Și mă bucură faptul că Consiliul European a susținut uh, schema de garanții pentru tineret. Acesta este un proiect esențial pentru tinerii noștri. Ceea ce contează cel mai mult este abilitatea noastră de a fi competitiv la nivel global. Europa trebuie să fie competitivă pentru ca mediul de afaceri să creeze investiții și locuri de muncă. Europa trebuie să se dezvolte din nou în domeniul tehnologiilor și al industriei. Viitorul economic al Europei depinde practic de reforme și de deschiderea piețelor. Trebuie să facem aceasta alături de piețe și nu împotriva lor. Domnule președinte, am uh, luat multe măsuri pentru a ajunge la o guvernanță economică a Uniunii Europene și aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru rolul dumneavoastră important de a adopta legislații importante, cum ar fi pachetul celor șase măsuri sau al celor două măsuri. Implementarea acestor reguli noi va fi dificilă și va necesita reforme dificile la nivel național dar reformele structurale sunt esențiale pe termen lung. Dacă respectăm cu toții aceste reguli noi, atunci economiile noastre vor fi mai puternice. Nu este vorba doar de o simplă teorie, ci este vorba de bun simț. Piețele interne și comerțul liber sunt esențiale pentru integrarea europeană. Cred că am ajuns deja departe în acest domeniu, dar poate nu suficient. Bunurile circulă foarte bine în Europa, dar nu și serviciile. Iată de ce directiva serviciilor trebuie implementată în mod eficient. Piața digital, digitală internă propune noi posibilități în ceea ce privește creșterea și locurile de muncă. Creșterea economică va crește cu 500 de miliarde de euro până în 2020 în acest domeniu, deci trebuie să profităm de pe urma acestui potențial. Comerțul digital și conținutul digital au nevoie de o piață internă funcțională. Am început deja să facem acest lucru cu ajutorul Parlamentului European, dar din păcate nu mergem destul de repede. Avem nevoie de mai multă legislație, de o legislație inteligentă pentru a profita de pe urma a piețelor digitale. Trebuie să eliberăm potențialul enorm al comerțului extern pentru a crea locuri de muncă. Comisia Europeană estimează că realizarea unui plan ambițios de liber schimb va crea 2 milioane de locuri de muncă în Europa. Trebuie să deschidem piețele și să oferim companiilor europene oportunitățile de care au nevoie. Europa are nevoie de așa ceva și trebuie să facem progrese. Trebuie să facem eforturi, pentru că dacă creăm obstacole protecționiste și ne facem iluzii, ne vom izola practic de restul economiei. Începerea unor negocieri de liber schimb este absolut necesar, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Japonia și cum ar trebui să se întâmple cu Statele Unite. Este esențial să întărim Uniunea Economică și Monetară. Obiectivul nostru imediat este acela de finalizare a Uniunii Bancare. Aceasta este, din punctul meu de vedere, un exemplu foarte bun de integrare reușită și echitabilă. În felul acesta putem proteja contribuabilii europeni, față de sistemul băncilor subcapitalizate. Și acum trei comentarii finale, doamnelor și domnilor. În primul rând, avem nevoie de o piață energetică complet integrată, pentru că energia este esențială pentru economie. Competitivitatea este din ce în ce mai acerbă la nivel global, așa că Uniunea Europeană trebuie să ia în serios tema pieței interne energetice. Trebuie să um, lăsăm deoparte subvențiile care distorsionează piața și avem nevoie de mai multe investiții în infrastructură energetică. Trebuie să restaurăm sistemul și consecințele pe care le-am dorit uh, pentru um, comerțul de cote de emisii, lucru pe care l-ați dezbătut ieri. Avem nevoie, în al doilea rând, de uh, pași concreți în ceea ce privește politica europeană de securitate. Aceasta înseamnă că trebuie să lucrăm mai îndeaproape. Avem nevoie de cooperare foarte bună pentru a face față problemelor de securitate, pentru a depăși limitele financiare și pentru a oferi industriei de apărare și de securitate o piață internă mai mare. Și aștept dezbaterile de la Consiliul European din decembrie pe această temă. În al treilea rând, Extinderea trebuie să rămână pe agenda noastră. Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă în continuare pentru toate țările candidate. Domnule președinte, domnilor și domnilor, următoarele alegeri europene vor avea loc peste un an. Alegeri care vor fi deosebit de importante. Vor reprezenta un adevărat test al de legitimității democratice pentru Uniunea Europeană. Rezultatul ne va arăta ce se va întâmpla cu proiectul european pe viitor. Integrarea europeană n-a fost supusă niciodată unor presiuni atât de mari ca astăzi. Avem multe de susținut și trebuie să fim mândri de asta. Integrarea europeană a adus pace, stabilitate și bunăstare cetățenilor europeni, așa cum uh, nu s-a cunoscut niciodată pe continentul nostru. Și o va face și pe viitor. Uniunea Europeană va depăși această criză și va ieși din ea mult mai puternică. Va fi nevoie de timp și drumul care ne așteaptă nu este ușor. Dar trebuie să ne centrăm pe lucrurile care ne unesc, nu pe ceea ce ne divizează. Trebuie să construim încrederea reciprocă, pentru că împreună vom fi mai puternici și să ne centrăm pe întărirea unei integrări europene echitabile. Aceasta este cea mai bună soluție pentru a reconstrui încrederea cetățenilor și pentru a avea o Europa puternică. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule prim-ministru, domnul Katainen. Și acum în numele Comisiei Europene, domnul președinte Barroso. Domnule președinte, domnule prim-ministru, domnilor și domnilor membri ai Parlamentului. Înainte de a începe, vreau să exprim și eu în numele Comisiei Europene eh, compasiunea noastră pentru victimele și familiile victimilor care au Uh, fost atinsă de uh, atentată cu bombă de la Boston ieri. Suntem solidari cu prietenii noștri americani în această zi tristă. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule prim-ministru, îmi face plăcere să uh, rostesc câteva cuvinte aici alături de dumneavoastră și de domnul prim-ministru Katainen pe tema viitorului Uniunii. Vreau să-i mulțumesc mai întâi primul ministru finlandez pentru contribuția lui foarte importantă la proiectul european. Jyrki Katainen a arătat că un, a, a, a făcut dovada unui angajament uh, ferm pe uh, marginea integrării europene transparenței. Și pentru el, ca și pentru noi, Uniunea Europeană este mai, întâi de to- mai înainte de toate o comunitate de valori. De asemenea, Finlandez, Finlanda uh, arată că uh, statul de drept și principiul drepturilor egale este trăit cu adevărat în Finlanda. Uniunea noastră este o a unor state membre care au valori și interese comune. Este o uniune care arată respect pentru toate drepturile tuturor statelor membre. Finlanda a demonstrat că nu este doar dimensiunea unei țări care e determinantă pentru uh, mersul bun al lucrurilor înainte, ci este și angajamentul unei țări ca de a uh, adera și de a rămâne uh, în preajma acestor valori. Acest lucru a arătat Finlanda și în procesul de extindere. Și Finlanda este un element din ce în ce mai determinant al politicilor Uh, europene. În ce privește uh, echitatea, primul ministru a accentuat importanța acesteia. Și noi considerăm că acest uh, lucru este foarte important, în special când reformele apasă pe umerii noștri. Pe umerii noștri. Trebuie să combatem evaziunea fiscală și paradisurile fiscale în condițiile în care un trilion de euro anual sunt pierduți de economia noastră. Tocmai de aceea am creat și cadrul financiar multianual. Vrem, vrem să nu creștem uh, povara administrativă și fiscală de pe, pe, urma, pe umerii uh, cetățenilor, ci a venit timpul pentru a face economii, pentru a avea acorduri eh, care să îmbunătățească situația. Tocmai de aceea am semnat eh, un acord cu Elveția și am, am instituit un mecanism rapid de eh, combaterea fraudei legate de rambursările de TVA. De asemenea, am elaborat recomandări în legătură cu uh, așa numitele paradisuri fiscale în decembrie anul trecut. Vreau să mulțumesc Finlandei în aceste demersuri și vreau să-i mulțumesc și pentru inițiativă de a organiza la sfârșitul acestei luni un seminar comun cu Comisia. Domnule președinte, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor, la o recentă alocuțiune ținută la Dublin am spus că uh, Finlanda este uh, unul din liderii Uh, uh, guvernanțe economice uh, la, pe plan global ocupă locul 3 și este prima țară din Uniunea Europeană în acest plan. Pentru a fi competitiv, este important să privim spre Finlanda și să învățăm din experiența finlandeză. Sunt experiențe dobândite cu un preț crescut. În urma crizei, de la începutul anilor 90, Finlanda s-a angajat pe calea unor reforme foarte dureroase, profunde, pentru a-și reface economia. Și a refăcut economia, a devenit competitivă și a institut chiar o, o economie de piață socială cu rol de model. Finlanda a arătat de asemenea solidaritate cu țări care nu au avut o situație atât de fericită. În ce privește Uniunea Bancară, Uh, iată, evenimentele din Cipru arată cât de important este să ajungem să implementăm aceste reforme și la nivel european. Iată că în urma trialogurilor am ajuns la un acord în ce privește o autoritate și un cadru de reglementare unic pentru supravegherea băncilor. Dar poate că cea mai importantă lecțiune, lecție învățată este că uh, acest exercițiu nu este unul unic, izolat în timp. Este exercițiul nostru pentru ziua noastră de azi. Pentru că pentru a rămâne competitiv, trebuie să mergem mai departe, așa cum arată și Finlanda prin eforturile sale susținute în timp. Și Finlanda uh, este un stat membru cu angajamente ferme care împărtășește cu drag această experiență. Vreau să-i mulțumesc primului ministru pentru abordarea sa și a țării sa, guvernului său. Vreau să mulțumesc Finlandei pentru angajamentul său și vreau să mulțumesc pentru contribuția la uh, integrarea europeană. Finlandia. Mulțumim, domnule Barroso. Și acum, în numele Partidului Popular European, președintele Jodet Dol. Domnul Domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al Comisiei, domnule prim-ministru, în primul rând mă alătur și eu declarațiilor făcute de antevorbitorii mei în ceea ce privește atentatele de la Boston. Și cred că la nivelul PPE avem uh, voința și forța de a Uh, combate acest terorism. Deocamdată nu se știe de unde provin uh, atacatorii, dar uh, nu contează pentru că nu e normal ca într-o societate în care există libertate, oameni nevinovați care n-au făcut decât să facă sport ajung să fie uciși mm, doar pentru că vor să se exprime prin sport. Cred că este inadmisibil acest lucru și trebuie să combatem terorismul sub orice formă. Domnule prim-ministru, v-am ascultat cu multă atenție și nu o să vă surprindă, sunt de acord cu multe dintre observațiile dumneavoastră. Dar, în primul rând, aș dori să vă pun câteva întrebări și să vă împărtășesc câteva observații. În primul rând, sensul Europei. Europa e mai mult decât un proiect de integrare economică. Europa înseamnă valori comune și aveți dreptate să le reamintiți. Și astăzi, fără Europa, ar fi și mai rău. Și o repet des acest lucru. Ajunge să ne uităm la Islanda care a dat faliment. Nu neg uh, dificultățile din Grecia, Spania, Irlanda, dar unde ar fi ele fără Europa? Ca și dumneavoastră, cred că trebuie să combatem extremismul și cel mai bun mod de a face asta este să spunem adevărul, să fim re- uh, responsabili, dar și solidari. Și Vrem mai multă integrare europeană. Nu ar trebui să ne fie frică să spunem asta în momente dificile de criză, când toată lumea vrea să se întoarcă către sine. Și trebuie să începem printr-o armonizare socială și fiscală. Nu e un cuvânt rău, nu e o uniformizare. Armonizarea înseamnă și punerea în comun a forțelor noastre, de la durata săptămânii de lucru, durata concediului, vârsta de pensionare și așa mai departe. Trebuie să plecăm de la aceleași elemente fundamentale. Piața comună a înregistrat multe progrese, dar din cauza discrepanțelor naționale care persistă, au existat și multe consecințe de nedorit. Și știu de ce vorbesc ca director de întreprindere. Uh, știți distorsiunea concurenței dincolo de RIN o cifră de afaceri de 60 de milioane de euro uh, la, pentru o întreprindere, există o diferență de câteva sute de mii de euro în ceea ce privește impozitele. Deci, și repet asta în fiecare zi, deci trebuie să avem o armonizare fiscală clară, astfel încât întreprinderile să nu poată să, să nu fie nevoite să plece acolo unde e mai ieftin sau să-și închidă porțile. Uh, unii și-au uh, pierdut locul de muncă, unele întreprinderi au dispărut și problema este că astăzi statele membre uh, stau fiecare în colțul lui și uh, sunt singurile competente să reacționeze. Și tocmai de aceea, domnule prim-ministru, sugerez o Europa dreaptă. Există șomaj în Europa, dar există și locuri de muncă și problema este că nu se găsesc în același loc. De ce să nu găsim soluții europene la criza șomajului? Pentru că acum nu este o competență europeană și tocmai de aceea nu avem o viziune de ansamblu oferită de Europa. În ceea ce privește educația și formarea și cercetarea sau politica de coeziune, avem nevoie să luăm măsuri pentru a um, avea mai multă mobilitate a lucrătorilor pentru că dacă nu, altfel nu ajută la nimic să distribuim uh, uh, ajutoarele stat cu stat într-un program de cercetare care nu este european. Cred că trebuie să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Trebuie să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor și de aceea am susținut garanția pentru tineret și ne bucurăm că Finlanda a aderat, dar trebuie să mergem și mai departe, pentru că majoritatea parlamentarilor sunt ca dumneavoastră. Vor o Europa puternică cu cu state puternice, cu economie puternică. Și pentru asta trebuie să aplicăm toate regulile. Trebuie să avem mai multă transparență. Bugetul trebuie să fie echilibrat și deficitele trebuie să fie reduse, pentru că nu mai putem uh, uh trăi uh, dincolo de limitele pe care le avem. Nu ne mai putem întinde uh, mai mult decât ne e plapuma. Uh, și în anumite țări, cele mai greu atinse și cele mai dur atinse de criză, directorii de întreprinderi, chiar dacă au cele mai bune proiecte, nu le pot uh, uh, finanța. Un director de întreprindere m-a întrebat dacă ar trebui să investească pentru că are o rată dobânzii între 10 și 12% și am spus nu, în momentul de față nu poți să investești Uh, având în vedere că ai această rată dobânzii între 10 și 12%. Deci în această țară nu se pot crea locuri de muncă. Asta e marea problemă și mă, mă întreb uh, pentru a um, găsi o soluție la șomajul în rândul tinerilor, trebuie să, poate o să șochez pe unii, dar nu credeți că a venit momentul să ne gândim la o mutualizare responsabilă a unei părți a datoriei publice, astfel încât uh, ratele dobânzii pentru investitori să fie aceleași în toate țările? N-am spus uniformizare. Sau dumneavoastră aveți o altă soluție? Vă întreb ar fi posibil să uh, scădem rata dobenzii pentru întreprinzătorii care creează locuri de muncă și să dăm o parte din resurse pentru investiții. Dar, bineînțeles, o astfel de mutualizare parțială trebuie să fie însoțită de o mai bună guvernanță, de o garanție reciprocă pentru a uh, evita subvențiile deghizate uh, și fiecare stat trebuie să-și asigure solvabilitatea și asta implică o convergență reală la nivel european. Și avem nevoie și de mai multă coerență și de mai multă integrare. Discursul dumneavoastră vorbește despre binele Europei și uh, o să tai un pic din discurs, dar sunt pasionat și știți că nu foarte des îmi depășesc timpul de vorbire. Avem nevoie de o a treia voce, vocea bunului simț. Uh, pentru că istoria noastră ne-a demonstrat că cu cât colaborăm mai mult, cu atât uh, suntem mai integrați și cu atât uh, Europa ne poate proteja mai bine. Mulțumesc! Eh, colegă Dul. Domnule Dol, eh, ați eh, declanșat aplauze frenetice în tribune și ne bucurăm, dar trebuie să vă atrag totuși atenția, doamnelor și domnilor, să vă exprimați în acest fel opiniile publice în tribune. Acest lucru este un drept rezervat deputaților. Dar înțeleg de ce ați fost așa de încântați. Și acum are cuvântul numele socialiștilor și democraților colegul Hannes Svoboda. Domnule președinte, vreau să subliniez și eu încă de la început că uh, are întreaga noastră simpatie uh, comunitatea victimelor și uh, familiilor victimelor de la Boston, așa cum a spus-o și domnul președinte. Domnule, președinte, domnule prim-ministru, ați vorbit de prioritățile integrării europene. Chiar dacă nu sunt de acord cu unele principii ale noastre, trebuie să luptăm împreună pentru binele împreună. Uh, binele comun. Avem o situație dezastroasă în Europa și ați spus că um, uh, de multe ori uh, măsurile care sunt luate pentru însănătoșirea Europei sunt de fapt dăunătoare Europei. Dar cred că trebuie să fim foarte serioși, să luăm în serios Uh, uh, rezervele și îngrijorările cetățenilor noștri fără să fim populiști. Dumneavoastră ați vorbit despre situația din Finlanda acum câțiva ani. Finlanda nu era în zona euro, pentru că zona euro încă nu exista și există o diferență între a fi în Uniunea Europeană, în zona euro sau nu. Și cazul Letoniei a fost un caz în care nu era vorba de zona euro. Și zona euro este diferită și în zona euro trebuie să avem o alt, un alt tip de solidaritate. Ne aflăm într-o recesiune, în depresiune economică, care este uh, din păcate, augmentată de anumite politici europene. Acum, cum putem să-i convingem pe cetățenii europeni să intre pe piața pe piața de muncă când cheltuielile sociale de, de la nivel european sunt reduse de la an la an, în special în domeniul educației. Ați vorbit despre Portugalia. Foarte bine că ați fost acolo dar i-ați întrebat pe cetățeni ce cred ei despre Troică și despre politicile Uniunii Europene puse în aplicare în țara lor, despre Torca, Troica care a adoptat un pachet pe care Curtea Constituțională din Portugalia l-a considerat anticonstituțional? Tocmai de aceea, domnule prim-ministru, trebuie să ne schimbăm politicile și spuneți că, într-adevăr, trebuie să existe o cooperare între Sud și Nord pentru a se ajunge la o integrare echitabilă. Sigur că Finlanda are multe de arătat și multe de, de, de împărtășit, dar de ce nu folosim modele, modelele cooperative pe care uh, Eh, Finlanda la nivel microeconomic le-a demonstrat eh, pentru a arăta și cum se pot face lucrurile în plan european mai bine. Și pentru a reveni la elemente macroeconomice, eh, președintele Comisiei și alții au spus că următorul semestru va fi mai bun. Dar asta se spune de mai multă vreme. Deci undeva ni se spune că suntem la, către capătul tunelului, dar nu vedem luminița de la capătul tunelului. Și uh, și, de fapt, Troica nu funcționează bine. Și tot mai mulți membri ai Troicii uh, se arată unul pe celălalt uh, cu degetul, arată uh, spre, unul spre altul ca spre vinovați, dar Comisia este cea care este responsabilă și guvernul trebuie, adică Comisia trebuie făcută responsabilă de această chestiune, nu Troica. Da? Deci, nu, comisia, eh, comisia este aceea, nu al, eh, instituția aleasă în mod democratic, care trebuie responsabilizată. Sigur, Consiliul ar trebui să fie de acord eh, cu o astfel de responsabilizare. Dar ce pot să vă spun este că cetățenii sunt tot mai sătui de aceste activități care se desfășoară în diferite țări în ce privește creșterea economică. Sigur, avem nevoie de creștere economică pentru a atrage cetățenii de partea reformilor. Uh, din punct de vedere psihologic, nu poți să ceri cuiva să uh, uh, fie de acord și să întreprindă unele reforme dacă această persoană nu are o perspectivă de viitor. Noi am comandat un studiu de la o instituție independentă care a arătat că prin că un trilion de euro este pierdut anual din, de către autoritățile fiscale europene. Dacă am recupera acești bani pierduți, atunci, într-adevăr, am avea de unde să finanțăm uh, creșterea și relansarea economică europeană. Când a fost publicat acest uh, studiu, Uh, uh, domnul uh, Cameron a avut o remarcă destul de cinică, că ea, că acum se vede de unde miroase bine cafea. Dar nu trebuie doar să o mirosim, trebuie să o aducem la noi, pe masa noastră, să bem din ea. Și, și domnul Cameron s-a întâlnit recent cu doamna Merkel și să vedem ce explicații vor avea de acum încolo. Uh, Uh, acești uh, guvernanți. Pentru că nu este echitabil că cei bogați uh, pot să-și ducă bani în paradisele fiscale și cei săraci trebuie să plătească pentru pierderile fiscale rezultate din asta. De ce nu avem, asemenea Statelor Unite, un, un, o, o lege cu privire la taxele corporatiste? Iată, pentru asta avem nevoie de ajutor. Uh, Luxemburgul uh, s-a mișcat deja, Austria va trebui să se mai pună în mișcare și trebuie să avem o strategie comună și să susținem uh, Comisia pe comisarul Șemeta pentru a elabora în sfârșit o strategie în domeniu. Am înțeles că ministrul uh, dumneavoastră al finanțelor deja cooperează în acest cadru și mă bucur foarte mult că în sfârșit ministrii al finanțelor s-au mobilizat. Sigur, uh, că mai trebuie să uh, facem ceva și uh, cu privire la diferitele rate de uh, dobânzi și impozite. Asta nu înseamnă că trebuie să uniformizăm nivelul taxelor și impozitelor și nici nu înseamnă că trebuie să transferăm uh, fonduri uh, rezultate din veniturile fiscale dintr-un stat în altul. Dar trebuie să existe echitate. Și, domnule prim-ministru, ne-ar bucura foarte mult dacă v-ați uh, schimba poziția în ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, pentru că cel puțin poziția noastră actuală nu servește integrării și echității dar poate că veți reuși să fiți, vă convingeți pe, în curând de oportunitatea ei. Și în final, primii miniștri ai uh, Uniunii Europene s-au angajat uh, în a fi mai responsabil în Consiliul European pentru a asigura o mai mare transparență și echitate în ce privește uh, tranzacțiile financiare. Eu cred că dacă împreună acordăm o prioritate maximă acestui domeniu, atunci vom putea face ceva. Dar, încă o dată vă spun, în o integrare echitabilă în zona euro înseamnă mult mai mult decât ce însemna pe vremuri integrarea pe vremea când Finlanda în, nu era încă în zona euro. Deci modelul finlandez, da, dar adaptat la realitățile zonei euro. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Svoboda. Iar acum, din partea grupului ALDE, președintele, domnul Verhofstadt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc, în primul rând, domnule prim-ministru, să Eh, spun că grupul meu eh, susține ceea ce a spus dumneavoastră și eh, președintele Comisiei Barroso în legătură cu atentatul de la Boston. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, pentru discurs. Cred că sunteți un expert în combaterea euroscepticismului, pentru că trebuie să combateți ofensele știți cum să o faceți, dar să spunem că este o ocazie să recunoaștem că această dezbatere cu dumneavoastră nu este o problemă uh, finlandeză și nici măcar un fenomen uh, tradițional britanic, acest euroscepticism. Cu două zile în urmă, după cum știm cu toții, uh, s-a creat un nou partid politic în Germania, alternativa pentru Germania a euroscepticilor, un partid care dorește ca Germania să iasă din zona euro și cred că ceea ce solicită ei nu este o alternativă pentru Germania, este un fel de, de uh, sinucidere a Germaniei dacă ar respecta ceea ce propun ei. Pentru că, de fapt, Uh, ei doresc instabilitate fie prin spargerea zonei euro în doi, fie prin revenirea la moneda națională. Oricum ar fi, însă este o uh, distrugere a zonei euro. Stimați colegi, cred că este momentul să subliniem uh, uh, acest lucru. Dacă este o țară care trebuie să se teamă de acest scenariu, dacă există uh, vreo țară din Europa care va avea de suferit în urma unui asemenea scenariu, este Germania. Eu cred că ceea ce solicită ei această alternativă pentru Germania înseamnă, din punctul meu de vedere, o tragedie nu doar pentru Europa, dar și pentru Germania, pentru că înseamnă, de fapt, o distrugere a mașinăriei exportului german și nu uh, sunt vorbe goale spun acest lucru pentru că există argumente, există dovezi pentru asta. Există un studiu efectuat de către ING, o bancă importantă din uh, țările de jos, dar uh, acest studiu a fost făcut la Londra, uh, unde era un loc mai indicat pentru a efectua o asemenea analiză. Și este o analiză independentă făcută deci la Londra, în care se dovedește că o spargere a zonei euro ar duce la o scădere a activității economice în Europa și cel mai mult ar avea de suferit Germania. Care sunt cifrele din acest studiu? Eh, eu cred că ar trebui să facem 80 eh, de milioane de copii ale acestui studiu. Președintele îl eh, întrerupe pe vorbitor, spune trebuie să vorbim cu comitetul pentru, Comisia pentru Bugete în acest sens. Bun, concluzia este foarte clară. Se spune că în acest studiu efectuat la Londra este că se va devaloriza, de fapt, moneda europeană și că va distruge exportul eh, german pe piețele europene. Cea de-a doua concluzie este că um, o nouă monedă germană, marca germană, ar scădea și ar pierde 20% din valoare imediat. Uh, și uh, va fi nevoie de importuri care vor deveni foarte scumpe, mai ales în domeniul energetic. Deci, uh, o altă concluzie este că uh, distrugerea zonei euro va uh, produce o reducere a PIB-ului în Germania în 2 ani cu 10%. Deci, uh, nu, aceasta poate fi o alternativă pentru Germania este o sinucidere pentru Germania, ceea ce propune partidul creat cu două zile în urmă. Pentru că în acest studiu unul din marile victime va fi Regatul Unit, pentru că imediat s-ar produce o scădere a PIB-ului cu 5%. Deci, domnule prim-ministru, nu avem nevoie de o alternativă pentru Germania. Ce avem noi nevoie este o alternativă pentru Europa. Asta ne trebuie. Deci, o Uniune uh, Europeană politică, un guvern european și uh, am apreciat și intervenția lui uh, Joseph Dole când a vorbit despre eurobonduri, avem nevoie de o uniune bancară și un uh, fond european. Uh, deci ne aflăm într-un uh, moment uh, esențial, într-o mare uh, intersecție, să spunem. Trebuie să vedem pe ce cale ne înscriem. Eu știu care este opțiunea mea, este viitorul unei Europe Unite și sper să fie aceasta și opțiunea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Verhofstadt. Acum, din partea verzilor, domnul președinte Conbendit. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu voi, voi relua de unde s-a oprit colegul Verhofstadt. De 3700 de ori ați folosit cuvântul regulă, domnule ministru. Am înțeles, vă plac regulile care sunt baza democrației. Totuși, într-o comunitate există o regulă care adesea este mult mai importantă decât regula contabilă. Este vorba despre regula solidarității. De altfel, țara dumneavoastră, Finlanda, este o țară care are o coeziune socială, o coeziune de solidaritate impresionantă. Însă, atunci când uh, veniți în uh, spațiul european, aveți o înțelegere un pic uh, rece, specifică Nordului. E firesc, veniți din Finlanda. Dar consecința este că uneori nu înțelegeți cu adevărat ceea ce se întâmplă în Europa. Uneori am senzația că vorbiți ca reprezentantul Nokia și explicați uh, Acum, sigur, uh, aveți Nokia, mai aveți și alte companii, sunteți un bun finlandez. Nu asta este problema. Problema este că uh, este următoarea astăzi nu nu aveți o Europă solidară dacă nu există un adevărat buget european. Dumneavoastră ați vorbit despre responsabilitatea europeană, despre integrare și despre responsabilitatea națională. Aveți dreptate, însă într-un moment de criză, dacă această responsabilitate colectivă uh, nu uh, este reflectată într-un buget european, atunci nu ne vom atinge obiectivele. Iar dacă mâine nu vom reuși să facem ca acest buget să nu mai fie doar alcătuit din niște contribuții naționale, ci un buget constituit din resurse proprii, atunci uh, mesajul meu este următorul. Știți uh, care este cea mai mare victorie a lui Margaret Thatcher? Cea mai mare victorie a sa este că a făcut 27 uh, de copii, 27 de guverne europene care cu toate au apărat același lucru. I want my money back. Îmi vreau banii înapoi. Aceasta este înfrângerea europeană. Ceea ce ați negociat dumneavoastră cu Finlanda și cu celelalte țări pentru bugetul european este practic înfrângerea ideii europene. Este înfrângerea ideii de solidaritate europeană și sper că colegii de aici vor refuza să se uh, asocieze acestui proiect, uh, acestui proces de înfrângere. Și de ce? Pentru că în uh, criza actuală, bugetul pe care ni-l propuneți cu o reducere a fondurilor structurale de 20% pentru Grecia, sigur, e foarte inteligent, 25% pentru Portugalia, ce mai iscusință. Dar baza noastră și, uh, de altfel, uh, Joseph Daul uh, spunea că dacă nu reușim să propunem ceva pentru a reduce povara datoriei, puteți să spuneți, e vina guvernului grec, e vina mm, unuia sau altuia, dar la urma urmei popoarele sunt cele care plătesc costul crizei. Și de aceea trebuie să existe un fond comun de datorie pentru a reduce gradul de îndatorare. Dacă Italia ar fi plătit cu 1% mai puțin pentru datoria sa, ar fi avut 20 de miliarde. Dacă ar fi plătit 2% mai puțin, ar fi avut 40 de miliarde la dispoziție pentru a-și relansa economia. Așadar, solidaritatea uh, europeană presupune și un fond comun de datorie sau un fond de răscumpărare, spuneți-i cum vreți, pentru a sprijini aceste țări în procesul de relansare. Domnule prim-ministru, dacă vorbiți despre reguli, ei bine, trebuie să știți că există o regulă foarte importantă. Să lăsați popoarele uh, să se arunce cu capul înainte înseamnă să creați uh, condiții politice uh, insuportabile. Și la urma urmei extremiștii vor câștiga. Este o responsabilitate pe care v-ați asumat-o ca prim-ministru finlandez. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Conbendit, și acum, din partea alcr ului domnul Callanan. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi să mă alătur celor spuse de ceilalți și să-mi exprim și eu condoleanțele prietenilor noștri americani în ceea ce privește evenimentele teribile ce au avut loc la Boston ieri. După cum uh, vor înțelege mulți uh, reprezentanți de aici, uh, odată cu... Uh, sunt convins că doamna Margaret Thatcher ar fi fost îngândată să fie citată de domnul Cohn. Trebuie să privim înapoi acum și să observăm cât de relevante sunt uh, cuvintele sale și evenimentele din trecut uh, pentru prezent. Pentru a cita numai un lucru, ceea ce trebuie să facem acum este să luăm decizii referitoare la viitor. Nu trebuie să ne lăsăm distruși de obiective utopice. Utopia uh, nu se va realiza niciodată, pentru că știm că nu ne va plăcea dacă s-ar întâmpla acest lucru. Cu toate acestea, mulți uh, se concentrează acum asupra unor concepte utopice și nu completează și nu reușesc să finalizeze proiectul european. Domnule prim-ministru, cu ajutorul guvernului dumneavoastră, Consiliul a configurat uh, o cale mai realistă, cu reforme bune și a redus bugetul european și, din punctul grupului nostru de vedere, trebuie să fiți felicitați pentru aceasta. Ați reușit să convingeți mulți dintre colegii noastre de la PPE de această cale înțeleaptă care trebuie să fie urmată, astfel încât să se economisească, să se economisească bani. Și, de asemenea, vă um, felicităm și pentru opoziția dumneavoastră uh, vis-a-vis -vis de politica nebună de uh, a uh, impozita uh, tranzacțiile financiare. Am uh, în Uniunea Europeană ne-am îndepărtat de competiție, de piața deschisă, de uh, armonizare și uh, suprareglementare. Comisarul Verheugen, uh, din partea socialiștilor, a estimat că reglementarea Uniunii Europene costă uh, economia 600 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă de patru ori PIB-ul Finlandei. Și în continuare uh, vorbim de tot mai multe uh, legi cu care trebuie să um, lucreze Uniunea Europeană. Einstein a spus că uh, definiția nebuniei este să faci mereu același lucru, repetitiv, și să aștepți rezultate diferite. Sigur, a sosit momentul să încercăm să mergem pe altă cale. Domnule președinte, această gândire utopică trebuie, uh, la aceasta trebuie să renunțăm. Sigur, uh, criza datoriilor a fost elementul declanșator, însă Europa a fost o fortăreață construită din nisip. Trebuie să existe și o contrapartidă a guvernării europene. Și acum adevărații federaliști, uh, cum este uh, domnul Stock, colegul nostru de aici, cred că și aceștia ar trebui să um, privească cele spuse de ei. În 2006, de exemplu, prim-ministrul belgian, domnul Verhofstadt, a făcut niște declarații uh, la vremea respectivă spunând că nu există prea, mult fe- prea mulți federaliști autentici uh, în lumea noastră. Dacă anumiți lideri naționaliști ar fi național ar fi fost mai uh, sinceri în trecut, poate că nu am fi ajuns la această situație în prezent, iar uh, costurile ar fi fost cu totul altele. Pentru că cu toții știm cât de uh, nepopulară este această soluție a garantării, a bailout-ului. Mă întreb însă dacă poporul finlandez dorește să vadă banii contribuabililor săi uh, Alocat către alte direcții decât cele dorite de ei. Sunt convins că nu este așa. Trebuie să fim sinceri cu oamenii, trebuie să uh, spunem clar ce, va, ce și cât uh, îi va costa pe europeni calitatea de membru al Uniunii Europene. Atenția noastră trebuie să se concentreze asupra provocărilor adevărate ale Uniunii Europene și anume păstrarea competitivității în contextul internațional. Săptămâna trecută, un deputat a spus că euro s-a dovedit a fi o, un somnifer care nu ne mai permite să ne gândim la competitivitate. Domnul Combendit a intervenit fără microfon ar trebui să reducem birocrația, să deschidem cât mai mult piețele, să restructurăm economiile noastre și să uh, ne deschidem către un comerț echitabil. Aceasta este soluția de care avem nevoie pentru Europa. Dar dacă este să fi învățat ceva din viața uh, doamnei Margaret Thatcher, este că schimbarea este posibilă dacă suntem dispuși să luptăm pentru ea. În afara acestei clădiri există cu adevărat dorința de schimbare. Uniunea Europeană trebuie să se, uh, să se concentreze asupra reformării politicilor sale pentru secolul 21 și asupra decentralizării concentrării uh, puterii. Margaret Thatcher ne-a arătat calea de urmat. Haideți să nu repetăm aceleași greșeli din trecut, ci, din contră, să redirecționăm Europa pe o altă cale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Kellen. Mulțumesc, domnule Kellen, și acum, din partea EFD, domnul Teo. Kiitos, herra puhemies. Ja tervetuloa europarlamenttiin, pääministeri Katainen. Kunhan kollega on lopettanut, niin minä jatkan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 niin kiinnostavaa periaatteellista ja tärkeää asiaa. varmasti reilun integraation linjanne sisältää myös rehellisen kannanoton kannatatteko te liittovaltiota vai ette. jos liittovaltio on Domnule prim-ministru, puteți să ne spuneți ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Ar fi o integrare corectă? Sunt de părere că avem o responsabilitate comună dar întrebarea este dacă vom da curs liniei britanice sau uh, alte linii. Domnul Gustafsson. Mulțumesc foarte mult. Ca și colegii mei, aș dori să îmi exprim și eu condoleanțele pentru victimele și familiile victimelor în urma îngrozitorilor uh, atentate de la Boston. Aș dori de asemenea să salut uh, prezența în Parlamentul European a primului ministru Katainen. Uh, de asemenea, aș vrea să vă spun că Suedia și Finlanda sunt, bineînțeles, țări învecinate, suntem foarte apropiați unii de ceilalți, însă avem și o relație foarte bună pe care o apreciez. Eu, de fapt, m-am născut în Finlanda și după aceea m-am mutat în Suedia, așa că am o relație specială cu Finlanda. Aș vrea să, să, uh, să subliniez faptul că grupul uh, GUE uh, are o poziție unită împotriva politicii politicii de austeritate promovată în Uniunea Europeană. Se pare că interesele băncilor uh, prevalează în fața dificultăților cu care se confruntă oamenii de rând ca urmare a măsurilor de austeritate, uh, care includ uh, reduceri de bugete publice și alte măsuri de austeritate. Aproape unul din patru oameni nu are un loc de muncă în Spania și Grecia și aproape 50% dintre tineri sunt șomeri șomajul în rândul tinerilor uh, este un fenomen uh, foarte important, iar uh, Crucea Roșie Internațională spunea că acum în Europa există foarte multe zone de criză în care există foamete și situații de sărăcie extremă. Lucrurile sunt atât de grave încât putem face comparația cu perioada de dinainte de al doilea război mondial. Uh, și uh, știm că anii care urmează vor fi foarte dificili. Bineînțeles, cei care pierd cel mai mult uh, sunt persoanele cu venituri reduse și femeile care sunt afectați de două ori de măsurile de austeritate, pentru că oportunitățile de pe piața muncii sunt tot mai reduse, iar aceste categorii de populație sunt tot mai dependente de alte categorii de persoane. Femeile au nevoie de infrastructură, persoanele vârstnice au nevoie de infrastructură infrastructură adecvată. Din păcate, familiile și în special femeile trebuie să sufere uh, povara acestor măsuri de austeritate. Mă bucur însă că guvernul dumneavoastră a spus că dorește să reducă uh, sărăcia și uh, diferențele de venit în Finlanda. Este foarte bine, însă aceste lucruri trebuie să fie priorități și în Uniunea Europeană. Am câteva mm, întrebări pentru dumneavoastră. cum va lucra uh, Ministerul, uh, Guvernul Finlandei uh, pentru a reduce sărăcia și cum veți implementa aceste măsuri și în Uniunea Europeană? Cum veți promova Uniunea Europeană? Apoi, în programul dumneavoastră de guvernare, spuneați că sunteți pentru taxa pe tranzacțiile financiare însă ați hotărât uh, să nu vă alăturați celor 11 state membre care doresc să introducă o astfel de taxă în Uniunea Europeană. De ce ați luat această decizie? Și în fine, aș dori să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Și aș vrea să mai uh, spun un lucru. În uh, discursul său, primul ministru spunea că avem nevoie de mai multă Europa, însă eu spun că avem nevoie de Europa diferită. Mulțumesc și acum din partea neafiliaților, doamna Sinclair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea și eu să îmi exprim condolențele pentru cei uh, care și-au pierdut viața în atentatele de la Boston și să transmit uh, toate salutările mele și compasiunea celor răniți. Asemenea, atacul nu trebuie să aibă niciodată succes. În ceea ce privește dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, trebuie să spun că uh, voi încerca să-mi uh, exprim punctul de vedere într-un minut, dar este foarte dificil acest lucru. Ce viitor avem? Uh, vorbim despre o situație în care opiniile poporului nu sunt luate în considerare, iar atunci când are loc un referendum, uh, rezultatele sunt nerelevante. Se întâmplă cum s-a întâmplat în Cipru, este aceasta o soluție, uh, nu se ține cont de forțele care ocupă centrul, uh, nordul Ciprului, chiar dacă aceștia sunt parte a Uniunii Europene, este acesta viitorul Uniunii Europene? Răspunsul este nu. Viitorul Uniunii Europene este unul uh, blestemat. Nu vorbim despre un mandat democratic, ci uh, despre apropierea sfârșitului Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Vă veți simți acum ca în Finlanda, pentru că următorii vorbitori sunt doamna uh, Corhola, doamna Iaconsari, uh, domnul Ietemachi și doamna Hasi. Deci, Începe doamna Corhola, dar trebuie să vă spun, doamna Corhola, că trebuie să privim și asupra timpului, pentru că v-aș ruga să respectați timpul de intervenție. Voi încerca. Stimate domnule prim-ministru Katainen, ați vorbit despre o integrare pragmatică și bazată pe valori în momentul acestei crize financiare pentru că există în diverse țări populiști um, care um, într-un fel uh, încearcă să uh, repete anumite slogane. Noi suntem reprezentanți ai uh, partidelor populare din Europa. Așa cum a spus și președintele Dol în întâlnirea din Croația de săptămâna trecută, trebuie să ne concentrăm pe economie pentru ca ea să poată să creeze și o politică socială, să creeze locuri de muncă. Voi continua acum în finlandeză este nevoie de o piață internă. S-a spus adesea că uh, fiecare țară membră dorește să își redobândească banii. Nu ne dorim uh, risipă, dar bineînțeles că uh, dorim fiecare să ne gospodărim bine banii, ne dorim o piață care să creeze plus valoare să creeze profit. Acest lucru nu este posibil dacă nu respectăm valorile comune ale Uniunii Europene și din acest punct de vedere susțin mesajul uh, domnului Katainen. Ehm, dacă subiectul legat de piața internă nu este deosebit de apetisant, ehm, eu cred că ehm, cetățenii pot fi atrași atunci când se creează creștere economică și locuri de muncă și pentru asta este nevoie și de piața digitală pentru care Finlanda a jucat un rol important. Doresc să felicit Finlanda pentru aceste rezultate dezvoltarea unei piețe digitale, însă nu s-a produs atât de repede pe cum ne-am fi dorit și toate statele membre au o responsabilitate. În clipa de față sunt raportoare din umbră în grupul meu politic în legătură cu directiva privind uh, administrarea drepturilor colective de uh, proprietate intelectuală. Eu cred că și activitatea de creație joacă un rol important în uh, creșterea economică și de aceea trebuie să apărăm drepturile de proprietate intelectuală, dar avem nevoie și de o îmbunătățire a condițiilor creatorilor de conținuturi. Este importantă uh, prezervarea diversității culturale și lingvistice. Vreau să apreciez și uh, rolul ministrului Alexander Stubb în stimularea uh, industriei și creației finlandeze. Președintele, i-aș ruga pe colegii care intră în sală să ia loc repede și V-aș fi uh, recunoscător dacă și ușirii din uh, sală le-ar atrage atenția colegilor care nu respectă această rugăminte, pentru că ne aflăm în toiul unei dezbateri. Repet, uh, ușierii din sală sunt rugați să îi roage pe colegii care intră în sală să ia loc și să participe la dezbatere sau să rămână afară. Domnul Svoboda m-a întrebat de ce domnul prim-ministru Katainen nu răspunde acum între prima și de-a doua rundă de dezbateri, pentru că grupurile politice ne-au spus că ar trebui să existe o dezbatere generală. Așa am fost informate către uh, secretariat. Domnule Svoboda, dumneavoastră știți că uh, sunt fascinat de runda uh, secretarilor generali. Se pare că este rezultatul acelor dezbateri. Dau cuvântul acum doamnei Iaconsari. Uh, Mulțumesc foarte mult. Domnul Terho a încercat să joace cartea statului federalist uh, cu primul ministru Katainen. Uh, eu nu am primit un cartonaș albastru, însă aș fi întrebat care este poziția domnului Terho și care este poziția partidului uh, său și al grupului său parlamentar cu privire la moneda euro. Pentru că este o mare problemă. Aș dori să îmi exprim respectul pentru uh, prim-ministrul Katainen, pentru că dumnealui a reușit să aprindă această dezbatere atât la nivel național cât și la nivelul Parlamentului European cu privire la viitorul Uniunii Europene. Acesta este un subiect foarte important, iar puterea argumentelor este foarte importantă într-o perioadă în care uh, euroscepticii au uh, preluat uh, conducerea și chiar și bazele Europei au fost puse sub semnul întrebării. Este vorba despre libertatea de circulație, democrație și așa mai departe și alte valori comune. Din, din fericire există foarte multe exemple bune legate de puterea dezbaterii și de mm, puterea cetățenilor. Dezbaterile pot muta munți. Dezbaterea referitoare la paradisurile fiscale și la evaziunea fiscală au fost uh, extrem de importante și de utile deși acum câțiva ani păreau imposibile. Uh, Austria și Luxemburg uh, și-au deschis băncile în legătură cu secretul bancar. Uh, Apoi există aspectul corectitudinii când vine vorba despre taxare. La Dublin, la întâlnirea ministrilor de finanțe, s-au făcut progrese, lucru care este foarte bun. Aș vrea să pun acum aceeași uh, întrebare ca și domnul Svoboda și ca și domnul Gustafsson. Acum uh, se face apel la deschidere. Vrem să eliminăm secretul bancar, vrem să avem uh, corectitudine și poate că ar trebui ca guvernul finlandez să revizuiască această poziție privind taxa pe tranzacțiile financiare. Uniunea Europeană are nevoie de un act de corectitudine și cred că acțiunile privind uh, paradisurile fiscale ar fi un act de corectitudine. Și acum, uh, doamna Iete, Ieten Machi pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să îi mulțumesc prim-ministrului finlandez pentru faptul că ni s-a alăturat. Pentru noi, uh, prim-ministrii sunt oaspeți de vază, oaspeți importanți. Sigur, nu suntem întotdeauna de aceeași părere, însă eu aș fi așteptat din partea domniei sale niște viziuni ceva mai concrete. Pentru că, da, avem nevoie de viziuni acum uh, un an uh, părea o perspectivă îndepărtată confruntarea cu paradisurile fiscale. Însă iată că acum uh, discutăm concret despre acest lucru și este nevoie de voință pentru a um, ne raporta concret la aceste lucruri. S-a spus că concurența fiscală și de asemenea evaziunea fiscală reprezintă pentru statele membre pierderi, duce de fapt la pierderi de miliarde de euro pentru statele membre. Așadar, avem nevoie de noi perspective și viziuni în ceea ce privește eliminarea paradisurilor fiscale. Se susține Uniunea Bancară și combaterea corupției reprezintă un element important. De asemenea și combaterea paradisurilor fiscale, dar acestea, uh, aceste măsuri nu au fost implementate cu suficientă determinare. Trebuie să acționăm cu mai multă hotărâre. Uniunea Europeană uh, este preocupată de viitorul ei. Trebuie să vedem dacă suntem capabili să creăm un stat federalist, dacă putem să eliminăm deficitele structurale ale Uniunii Europene. Și aș fi dorit să aud uh, lucruri ceva mai concrete din partea dumneavoastră, domnule prim-ministru, pentru că avem nevoie de propuneri și viziuni. Mulțumesc, uh, spune domnul președinte, și acum uh, doamna Hasi. Și, dragi colegi, vă rog să luați loc. Vă rog încă o dată, doamna Hasi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, Evaziunea fiscală uh, înseamnă pierderi de milioane de dolari pentru contribuabilii europeni. Um, eu uh, cred că um, trebuie să stimulăm operațiile internaționale între uh, întreprinzători, dar în același timp toate modalitățile de evaziune trebuie să fie blocate și paradisurile fiscale trebuie să dispară. Trebuie să ne îngrijim să nu uh, ajungem la un moment dat într-o competiție distructivă a reducerii uh, de taxare, pentru că știm că Uniunea Europeană este importantă atât pentru cetățeanul de rând, cât și pentru statul social și statul trebuie să dispună de posibilități de finanțare. Tocmai de aceea trebuie să introducem și impozitarea tranzacțiilor financiare. Regret că um, faptul că guvernul finlandez acum uh, încearcă să reduce impozitele. Mulțumesc. Domnul Fontana, vă mulțumesc foarte mult. Cred că nu este surprinzător uh, faptul că mișcările populiste în Europa câștigă tot mai mult teren. Nu este deloc o surpriză pentru nimeni. Dacă ne uităm la politica Uniunii Europene și efectele sale asupra Italiei, în care oamenii de afaceri se sinucid, cred că Europa trebuie să se schimbe la 360 de grade. Trebuie să nu mai acceptăm uh, concurența neloială din partea restului lumii. Schengen uh, a creat foarte multe probleme de securitate iar uh, cadrul trebuie să fie revizuit. Uitați-vă la moneda euro, care pur și simplu nu funcționează, mai ales pentru țările din Sud. Uitați-vă la Banca Centrală Europeană care este mai preocupată de companii și mediul de afaceri și de promovarea investițiilor. Și uh, în loc să dăm uh, un miliard de euro Turciei pentru a adera la Uniunea Europeană, de ce să nu dăm acești bani celor care sunt uh, șomeri? Mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, nu mai pot să permit niciun fel de întrebări intermediare. Um, suntem foarte în întârziere. Și acum, uh, din partea neafiliaților, domnul Bruns. Thank you. Mulțumesc! Prim, declarația prim-ministrului a fost precedată de un discurs privind 26 uh, martie. A vorbit despre unicitatea integrării regionale a Europei, care se bazează pe valori comune. Discuțiile Uniunii Europene despre democrație și libertatea de expresie sunt importante, dar uh, iată că se pare că există persoane care sunt încarcerate pentru că își exprimă uh, Uh, liber ideile. Valorile consensuale uh, se pare că sunt împărtășite doar de uh, socialiști și de democrați. Această agendă ar trebui să fie valabilă la nivel internațional. Această integrare regională nu trebuie să uh, ducă la ridicarea de mai multe bariere, ci din contră să le elimine pe acestea. Europa trebuie să fie competitivă, ni se spune, și de asemenea că um, costul pentru forța de muncă trebuie să fie unul echitabil. Vorbitorul este întrerupt de domnul președinte și uh, acum va avea cuvântul domnul Galpers din partea PP-ului. Mulțumesc foarte mult Domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru gândurile exprimate aici și pentru faptul că ați atras atenția asupra unei integrări oneste și asupra credibilității europene. Aș dori să spun că sunt de acord cu dumneavoastră și în ce privește Uh, utilitatea propunerilor noastre, care trebuie să fie parte a unui sistem integrat și parte a unui uh, mecanism de management al crizei. Pentru a consolida economiile noastre este nevoie de pași concreți care să aibă efect și pe termen scurt. Din păcate, mă tem că vin propuneri din partea Comisiei Europene a căror utilitate practică nu este vizibilă, dar ă, povara în continuare este resimțită de către statele membre și de către cetățeni. Mă bucur că um, se află în centrul atenției șomajul în rândul tinerilor, pentru că uh, noi uh, am auzit în sfârșit vocea tinerilor. Din păcate, reacțiile noastre sunt destul de lente și efectul reacțiilor noastre este limitat. Din punctul meu de vedere, acest proces ar trebui să fie urgentat nu doar prin noi teme și idei pe care le uh, aducem în atenția opiniei publice, ci prin pași concreți uh, pentru rezolvarea problemelor. Trebuie să facem o hartă a problemelor pentru a vedea și care sunt elementele de greutate. Sunt de acord că trebuie să uh, respectăm regulile comune în procesul de integrare și că trebuie să ne gândim responsabil la viitorul european fără să încălcăm valorile noastre fundamentale. Trebuie ă, atât în prezent cât și în viitor să avem în vedere aceste valori. Domnul Paxas. Pone pirmininkė, kolegos. Kas penktas jaunuolis vakarų Europoje yra bedarbis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Una din cinci persoane din Europa uh, este șomeră. 53% dintre tinerii din Spania sunt șomeri. Salariile tinerilor reprezintă 45% din salariile adulților. Tinerii uh, șomeri uh, sunt numiți persoane precare, persoane care uh, trebuie să asculte de ceilalți. Aceasta este o problemă socială. Nu mai e mult uh, până când uh, vom auzi sloganul uh, oameni precari din toate țările, uniți-vă. Uh, Uh, la începutul secolului 20, uh, guvernele au realizat că oamenii au nevoie de hrană și îmbrăcăminte. Acum însă realizăm că viitorul Europei depinde de o soluție la șomajul tinerilor. Mulțumesc și acum uh, din partea neafiliaților domnul Stadler. Domnule președinte, domnule prim-ministru, sunt uh, cutremurat de discursul dumneavoastră. Ne confruntăm cu o criză financiară, cu uh, un șomaj ridicat, o criză structurală în Europa. Și care este răspunsul dumneavoastră la aceasta? Trei puncte. O piață a energiei integrată. Despre asta trebuie să mai discutăm, să vedem dacă aceasta este soluția. Însă este necesară. Apoi propuneți o politică de apărare concretă. Cum vreți cu o, să rezolvați criza cu o politică de apărare? Apoi uh, propuneți o extindere. Nici nu am reușit să digerăm ultima extindere și mai propuneți una. Cum să rezolvați criza cu astfel de propuneri? Nu ați făcut nicio propunere concretă. Ați vorbit numai despre utopii care se referă la o politică de apărare pe care eu, în calitate de austriac, o resping. Astfel nu se va rezolva criza. Nu rezolvați nici problema tinerilor șomeri din uh, țările în care există această problemă, forțând o politică de apărare mai concretă. Europa, în Europa nu ne confruntăm cu o chestiune care ține de politică de apărare. Noi avem nevoie nevoie de o realitate economică mai bună și nu de astfel de propuneri care uh, vizează absurdul. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum domnul Mitchell din partea PPE. President, um... Domnule președinte, dacă vrem să știm uh, încotro ne îndreptăm, trebuie să ne gândim de unde venim și uh, știți că eu cunosc o persoană care are 30 de ani din Lituania, el nu mai știe nimic despre zidul Berlinului, oamenii nu mai știu nimic despre faptul că Europa a fost divizată. Uh, trebuie uh, să ne gândim la uh, cuvântul austeritate care s-a aflat în centrul atenției noastre în loc să folosim ideea de consolidare și de stabilitate. Noi am eșuat în a conferi încredere oamenilor. Noi trebuie să le explicăm oamenilor de ce facem ceea ce facem știu că Banca Centrală Europeană are posibilitatea de a apăra moneda unică, dar noi trebuie ca și Banca Europeană de Investiții să poată să fie folosită ca un vehicol pentru a crea credibilitate, speranță. Este nevoie de stimulente și trebuie să ne orientăm spre a stimula uh, dezvoltarea economică și pentru a crea stabilitate economică. Și dacă îmi permiteți încă o propoziție, vreau să spun că în legătură cu situația în care ne aflăm, am avut o situație în care ă, după căderea zidului Berlinului am avut un fel de Europa germanică, respectiv o uh, Germanie europeană. Uh, este nevoie de recapitalizarea băncilor, dar nu acesta trebuie să fie primul pas, ci ultimul pas. Noi trebuie să creăm stimulente și Banca Europeană de Investiții poate să le creeze. Mulțumesc. Domnul Cheila are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc uh, primului ministru finlandez pentru mesajul său și pentru uh, pragmatismul său, care nu se bazează pe invenții, ci doar pe dorința de a respecta valori și obiective comune. Aș dori să menționez uh, trei aspecte, uh, așa cum uh, spunea și colegul meu Alex Stub. 1, 2, 3. În primul rând, transparență. Uh, se spunea că un trilion de euro se pierd în fiecare an din cauza evaziunii fiscale. Deci avem nevoie de informații suficiente și credibile, altfel nu vom ști unde ne situăm. credeam uh, luna trecută că uh, lucrurile merg bine și când credeam așa, Ciprul a început să dea uh, semne de probleme. Solidaritatea este un uh, lucru important, însă este un uh, drum cu două sensuri. Este nevoie de angajament de ambele părți și de încredere reciprocă. Aplicarea principiilor solidarității în timpul crizei uh, trebuie să genereze angajamente suplimentare pentru întreprinderea unor reforme serioase. Pe de altă parte, avem nevoie de informații cu privire la situația reală Trebuie să știm uh, care sunt uh, sumele disponibile și trebuie să știm care sunt mecanismele de a genera uh, bani suplimentari. Există persoane care preferă mai mulți bani, alții preferă să muncească pentru mai mulți bani. O a treia chestiune este legată de situația demografică. Avem nevoie de mai mulți oameni pentru a obține rezultate. Și în încheiere, domnule președinte, aș dori să o citesc pe Margaret Thatcher, care spunea Cred că nu trebuie să ca faptele să fie schimbate de politicieni. Mulțumesc! Meine Damen und Herren, Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Domnul prim-ministru Katainen uh, va lua cuvântul. În uh, prezent, cam 50 de colegi, uh, sigur exagerez puțin cifra, nu au luat încă loc în sală și poartă discuții între ei. Nu știu, doamnelor și domnilor, ce consideră publicul care se află în tribune despre Parlamentul nostru în aceste condiții. Așadar, dragi colegi, vă rog să nu faceți alte lucruri decât să participați la dezbatere. Orice alt comportament mi se pare nedemn. beifallskundgebungen auf den tribünen sind normalerweise în mod normal uh, nu este permis să se aplaude de la tribună, dar uh, apreciez că ați făcut-o. Și acum dau cuvântul domnului prim-ministru Katainen. Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Uh, astfel, am observat încă o dată diversitatea punctelor de vedere au fost exprimate aproape toate opiniile uh, și este foarte important să se ajungă la un compromis și să încercăm să găsim o cale de a progresa. Sigur, există un singur prim-ministru, aceasta este diferența când vorbim despre asemenea lucruri. Da, doresc și eu să o citesc pe Margaret Thatcher, pentru că am apreciat comentariile dumneavoastră care s-au referit la Margaret Thatcher și la ceea ce spunea ea pe vremuri. Uh, Ă, ea spunea că banii nu cad din cer, ei trebuie câștigați aici, pe pământ. Și acest lucru este cât se poate de adevărat. Eu sunt de acord cu cele spuse de ea și împărtășesc această idee. De asemenea, aș vrea să comentez ă, ideile exprimate de dumneavoastră referitor la statul de drept și la o ă, Uniune Europeană reglementată. O Uniune care se bazează pe reguli reprezint, reprezintă un concept important. Cred că statul de drept și traiul pe baza regulilor reprezintă baza democrației. E ca și cum ai avea o echipă de fotbal care joacă fotbal fără să aibă niște reguli comune. Acest lucru nu ar fi rezonabil. Așadar, Uniunea Europeană este o uniune a valorilor și a democrației. Trebuie să subliniem faptul că trebuie să trăim conform unor reguli comune pe care trebuie să le respectăm. De asemenea, trebuie să respectăm și statul de drept. Altfel nu avem nimic. Suntem doar o echipă care spune cuvinte frumoase, dar fără să se angajeze în comun. De aceea statul de drept uh, și regulile sunt atât de importante, cel puțin din punctul meu de vedere. Apoi, mulți dintre dumneavoastră și-au exprimat îngrijorarea și, sigur, cu toții suntem îngrijorați referitor la uh, societatea noastră și la uh, standardele de trai. Sigur că politica de austeritate are anumite efecte. O societate uh, ca noastră trebuie să fie competitivă, astfel încât să se câștige suficienți bani și să existe suficienți bani. Trebuie să existe oportunități și șanse egale pentru toată lumea. Țara mea depinde foarte mult de comerțul exterior, de exporturi. Așadar, pentru a putea să avem o societate cu standarde înalte de trai, trebuie să fim competitivi nu numai în Europa sau în țările nordice, ci la o scară mai amplă. Avem nevoie de mulți bani și nu putem să ne permitem să ne bazăm doar pe cheltuielile uh, și bugetul nostru. De aceea trebuie să ne bazăm pe competitivitate, trebuie să implementăm reforme astfel încât an cu an competitivitatea să sporească pentru a consolida o societate uh, care trăiește la standarde înalte. Aceste, um, acest comerț exterior trebuie și el uh, stimulat. Societatea bunăstării este foarte importantă pentru noi, de aceea competitivitatea trebuie susținută la nivel internațional, pentru că um, noi, în Finlanda, ne bazăm pe acest lucru. Am investit în societatea bunăstării uh, ani de zile și acum dorim să obținem un profit din ceea ce am investit. Iar acest profit trebuie să constea într-o societate a bunăstării, în educație și în sisteme bune. Uh, sistemele fiscale sunt foarte importante în acest context și acest lucru nu este o teorie, ține de bunul simț. În al doilea rând, există anumiți colegi care au menționat uh, îndatoriile. Uh, observ că am, avut, am vorbit deja despre euroobligațiuni, euromonduri și am văzut care sunt rezultatele. În primele decenii de existență ale Uniunii Europene, toate țările Uniunii Europene au primit bani la același preț. Și acesta a fost uh, un moment. Știu că există opinii diferite vis-a-vis -vis de acest uh, lucru, însă datoria comună nu ar fi o soluție pentru uh, criza actuală. Aceasta este cel puțin părerea mea. Nu ar trebui să combinăm dificultățile uh, generate de datorii pe termen scurt cu soluțiile pe care trebuie să le găsim pe termen lung. Dacă dorim uh, aceste eurobonduri, din punctul meu de vedere, ar însemna să uh, creăm o religie, însă fără să existe diavolul. Și Înțeleg ceea ce spuneți, s-a făcut o afirmație din sale fără microfon. Anumite țări, într-adevăr, se află sub o presiune puternică din partea pieței și multe lucruri trebuie uh, rezolvate acum. Însă, nu trebuie să repetăm aceleași uh, greșeli care au fost făcute în primul deceniu de existență al Uniunii Europene, pentru că acest lucru nu, va, nu ne va ajuta pe termen lung. Nu cred că trebuie să facem diferențe între statele membre, pentru că sigur că pe piața liberă trebuie să știi în ce companie, pe ce piață investești bani și sigur există niveluri de risc diferite de la o țară la alta, de la o companie la alta. De aceea eu uh, m-aș concentra mai mult pe uh, riscurile competiționale, care uh, sunt foarte importante. Aș dori să ne consolidăm bugetele Irlanda, Portugalia, trebuie să facă acest lucru cu prioritate și uh, Iată, au făcut-o și vedem acum anumite rezultate. M-am întâlnit în Portugalia cu cetățeni uh, obișnuiți și am avut impresia că mulți cetățeni din uh, Portugalia uh, sunt pe punctul de a-și pierde locuințele. Acest moment este unul foarte important și este extrem de dificil pentru cetățenii portughezi, la fel și pentru irlandezi, pentru că ei au simțit deja cum stau lucrurile. Sigur, lucrurile s-au mai liniștit, dar boala continuă să existe și să macine țara din interior. De aceea, toate cifrele exportului, uh, de export, um, bugetul da, sigur, putem observa niște rezultate, dar trebuie să avem răbdare. Nu vreau să uh, spun că trebuie să cerem răbdare de la cetățenii obișnuiți, pentru că este dificil, ei suferă zi de zi. Însă, care este alternativa? Dacă aceste țări nu-și vor mai consolida bugetele, atunci cine le va mai împrumuta bani? Nu știu pe nimeni care să o facă. De aceea trebuie să fim solidari, astfel încât să uh, reușim să salvăm aceste țări. Trebuie să ne asigurăm că uh, le susținem, dar și țările care au probleme trebuie să contribuie ele însele, să-și facă treaba pentru a obține rezultate bune. Foarte scurt acum, aș vrea să mă refer la ceea ce a spus domnul Callanan. Europa a reprezentat o foarte mare oportunitate pentru Irlanda. Uh, and we have to struggle... Îmi cer scuze pentru Finlanda. Noi uh, am reușit astfel să ne îmbunătățim perspectivele, ne-am îmbunătățit uh, comerțul exterior și ne-am consolidat uh, societatea bunăstării. Uh, și a standardelor înalte. Într-adevăr, Europa este importantă și nu cred că ar trebui să speculăm despre destrămarea Europei în niciun fel. Trebuie doar să corectăm greșelile care au fost făcute, să uh, acoperim punctele slabe. Am făcut deja multe lucruri pe această direcție și cred că în câțiva ani Europa va fi mai solidă decât a fost vreodată. Au existat și întrebări referitoare la federalism. Voi încerca să uh, mă refer doar la fapte și la lucruri și să nu deschid o dezbatere referitoare la termene abstracte, precum federalismul. Când sunt întrebat dacă sunt în favoarea federalismului sau nu, întreb despre ce tip de federalism vorbim? Cel american sau cel german sau poate cel uh, al Regatului Unit? Despre ce tip de federalism vorbim aici? În multe discursuri am încercat să evaluez ce trebuie să facem în Europa astfel încât ea să fie mai competitivă, mai puternică și mai unită. Și haideți să purtăm această dezbatere pornind de la aceste lucruri, să vedem ce trebuie reformat, care sunt aspectele care ne mulțumesc și care sunt provocările cu care va trebui să ne mai confruntăm. Bun, acum um, taxa pe tranzacții financiare. În principiu, nu am nimic împotriva ei, însă, dacă am fi introdus-o în Finlanda, știind că suedezii n-ar fi făcut niciodată acest lucru, noi am fi avut de pierdut foarte mulți bani și ne-am fi afectat, ne-ar fi avut de suferit economia noastră. Evaziunea fiscală. Apreciez uh, activitatea Parlamentului European în uh, combaterea evaziunii fiscale, pentru că, într-adevăr, uh, nu ne putem permite să mai uh, rămânem pasivi în fața unei astfel de situații. Uh, Europa va fi mai competitivă dacă vom combate evaziunea fiscală, dacă vom găsi soluții pentru fiecare țară astfel încât aceasta să dispară. Uh, trebuie să fim efectivi uh, pe această direcție și apreciez activitatea Parlamentului European. Pentru că noi cu toții, sau cel puțin majoritatea dintre noi, suntem în favoarea unei economii moderne, transparente și corecte, pentru că numai în felul acesta se creează bunăstare pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, domnule premier Katainen, și încheiem aici dezbaterea. Trecem la voturi. Colegul Vidal va conduce ședința în continuare.